modificări aduse ordinii de zi. De fapt, trecem acum la ordinea de zi. Conform regulamentului de procedură, la 13 mai v-am împărțit ordinea de zi de atunci. În acord cu grupurile politice, propun numai puțin, vă rog, da, v-am observat. în acord cu grupurile politice, propun ca votul în ceea ce privește rapoartele, în ceea ce privește politica de apărare, să amânăm votul pe joi. Și apoi, votul în ceea ce privește uh, alcoolul etilic, de joi să aducem votul acesta pe miercuri. Deci, securitate vineri și alcool miercuri la vot. Văd că lumea e de acord. Și atunci, doamna Tsubar are cuvântul. Obrigada, Sr. Presidente. Apenas para informar-lhe que na última sexta-feira... Mulțumesc. Vreau să spun doar că marța trecută, seara, președintele Barușenco a scos în afara legii Partidul Comunist în țara sa. Nu credeți, domnule președinte, că asistăm la o restricționare a libertăților democratice? Ce vom face în legătură cu acest sens, cu această problemă? Da, mulțumesc. Cred că nu are nimic de a face cu ordinea de zi de astăzi. Mm. Încă puțin, domnul Vioti. Vă rog. Intervengo perché Mulțumesc. Aș dori să intervin, domnule președinte, pentru că ziarele din, Itali din Italia de dimineață au relatat o chestiune foarte importantă. un uh, tânăr de 33 de ani uh, era amenințat pentru că era activist uh, homosexual. A fost amenințat pe internet. Și mi se pare că practic s-a pus un preț pe capul lui, 10.000 de euro. Weekendul acesta am avut uh, o comemorare a luptei împotriva discriminării uh, categoriilor uh, LGBT și nu putem accepta acest lucru. Vă invit pe toți să mergeți la Budapesta și să luați poziție și să condamnați această situație îngrozitoare. Însă nu are nimic de a face cu ordinea de zi pe care o avem astăzi, domnule Giotto. Pentru luni, pentru astăzi, vreo modificare nu e cazul? Bun, atunci trecem la marți. Verzii și socialiștii au cerut o dezbatere în ceea ce privește declarația Comisiei și Consiliului cu privire la situația din Ungaria, o rezoluție care să fie adoptată din partea verzilor. Avem și, avem și o cerere de vot nominal. Doamna Harms, Grupul meu politic la, la reuniunea plenară dinainte a spus deja despre ceea ce a făcut Victor Orban în ceea ce privește pedeapsa capitală în Ungaria și am împărțit un chestionar în care politica privind imigrații, imigrația în Ungaria trebuia să fie clarificată printr-un referendum. De aceea noi am cerut o dezbatere și o rezoluție. Nu este prima dată de la raportul Tavares când vedem că în Ungaria e o problemă și anume Victor Orban și majoritatea pe care o are nu respectă valorile Uniunii Europene, ci fac o politică activă împotriva acestor valori pentru funcționarea și continuarea Uniunii Europene pe termen lung, e nevoie să acționăm și e nevoie să avem acțiuni comune și obligatorii, astfel încât valorile pe care noi le apărăm să fie într-adevăr apărate și să nu se ajungă la o situație și mai gravă în Ungaria. Și de aceea am cerut o rezoluție în acest plen. Mulțumim! Din partea socialdemocraților, domnul Guerrero, vă rog. președinte, nu, necesit. Mulțumesc, domnule președinte. Nu mai am multe de adăugat în legătură cu uh, adevarea unei rezoluții în acest uh, moment, pentru că uh, doamna Harms a spus tot ceea ce trebuia spus. Însă, uh, grupul meu ar dori ca această rezoluție să primească uh, mai multă atenție, să ne gândim uh, la ea după dezbaterea de mâine după amiază. Deci am preferat ca această rezoluție mai degrabă să fie analizată în uh, iunie. Deci da, ne dorim o rezoluție, dar mai degrabă în iunie, nu acum. Înainte să supun la discuție și la vot aceste propuneri, vreau să vă spun câte ceva din punct de vedere al procedurii. Președinția letonă mi-a trimis o scrisoare la 14 mai în care îmi spun că pentru că a existat o poziție la care nu s-a așteptat din partea Consiliului și de aceea nu vor să participe la această dezbatere. În același timp mai am o scrisoare a domnului prim-ministru Orban în care acesta cere să fie prezent la dezbaterea de aici. În continuare, Vă spun doar din punct de vedere procedural că nu mi-e cunoscut niciun caz în care președinția aflată în funcțiune refuză să participe la o dezbatere în Parlamentul European pentru că nu există o opoziție a Consiliului. Trebuie să spunem că dacă lucrurile ar sta așa, atunci Consiliul ar fi tot timpul în concediu. Acesta nu poate să fie un argument. Domnul Orban va fi, bineînțeles, invitat de mine în această instituție dacă își dorește acest fapt. De când sunt președinte aici, m-am am am respectat totdeauna această, de această regulă și anume, prim pot să vină în acest parlament și să își apere poziția dacă doresc să facă acest lucru. Pentru că e locul în care politica europeană trebuie să facă într-un mod deschis. Pentru acest lucru există Parlamentul European și de aceea voi răspunde cererii domnului Orban. Însă ce nu va funcționa, ce nu va merge așa, e ca domnul Orban să ia rolul președinției. Nu. Așa că Trebuie să avem o, o procedură bine stabilită înainte. De aceea le cer președinților din toate grupurile politice, imediat după deschiderea ședinței acestea, să vină la mine în birou, să discutăm și să vedem cum să procedăm mâine din punct de vedere procedural. I-ați auzit pe doamna Hans și domnul Guerrero, care au vorbit pentru și cine dorește să vorbească din partea verzilor sau socialiștilor pentru cererea exprimată? Doamna Infeld, vă rog. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnul președinte. Grupul meu uh, ar susține propunerea verzilor. De asemenea, am dorit să susținem uh, rezoluția pentru luna mai, pentru că ceea ce a spus dumneavoastră nu sublinează decât uh, urgența cu care Parlamentul trebuie să se exprime în legătură cu această chestiune. Cred că n-ar trebui să așteptăm, prin urmare, din toată inima grupul meu susține această propunere. Bine, atunci avem uh, două cereri identice. Doamnă Hans, vă rog, așteptați. Avem două cereri identice cu rezoluție, însă cu uh, două, doi termeni calendaristici uh, diferiți. Primul în iunie, al socialiștilor, dumneavoastră sprijiniți luna mai bine. Cine dorește să se exprime împotriva acestei cereri? Domnule Sayer? Domnule președinte, Cred că procedura care are loc aici, atunci când uh, dintre statele membre care nu uh, face parte dintr-un partid majoritar, uh, când facem apel la o rezoluție și o dezbatere de urgență, nu cred că este abordarea cea mai potrivită. Rebecca Harms a spus două motive pentru care ar trebui să avem o rezoluție și ambele sunt false. Uh, Victor Orban a spus uh, clar în discuția cu președintele, dar și în declarațiile sale publice, că nu uh, ia măsuri pentru reintroducerea pedepsei capitale. Nu este nimic pe agenda. Apoi uh, se pune întrebarea dacă va exista referendum în Ungaria. Nu, nu va exista referendum în Ungaria și cred că Rebecca Harms ar fi trebuit să se documenteze mai bine, pentru că nu este vorba despre un referendum, ci despre un chestionar cu vreo 12 întrebări pe tema imigrației, care este un subiect fierbinte în Europa în momentul de față nu le place că uh, oamenii uh, răspund la aceste întrebări și cred că, din, uh, și, și cred că cele două motive invocate de Rebecca Harms sunt false, de aceea propun să nu avem o rezoluție pe acest subiect. Ich muss der Korrektheit halber hier noch bestätigen, weil ich in der letzten Trebuie să spun că la ultima reuniune plenară, domnule Sayer, am spus deja că îl voi, îi voi telefona domnului Orban, am și făcut acest lucru, am discutat la telefon și uh, acesta mi-a spus exact ce ne-a prezentat acum și domnul Saer și anume că guvernul său nu vrea să ia niciun alt fel de măsură în ceea ce privește reintroducerea pedepsei capitale. Uh, și acest lucru l-am și spus la o conferință de presă. Bine, trecem acum la următoarea întrebare. Rezoluție, da sau nu? Și apoi vom vota data la. În primul rând, cine e pentru dezbatere cu rezoluție? Prin semnal cu mâna, vă rog. Cine e împotrivă? Cred că majoritatea. Nu, să verificăm. Verificăm electronic, s-a deschis votul. A votat toată lumea. A votat acum toată lumea. S-a închis votul. Der Antrag ist angenommen. Cererea este adoptată și acum votăm cu rezoluție în luna mai. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Abțineri? Se respinge. Bun. Atunci a fost clar o majoritate. Acum rezoluție în iunie. Cine e pentru? Cine e împotrivă? se adoptă. Și atunci termenul este acesta, în iunie vom vota. Doamnă Verjat, aveți cuvântul. Monsieur le Président, je voudrais... Domnul președinte, aș dori să reinsist asupra celor pe care le-am spus în legătură cu prezența Consiliului, pentru că uh, Trebuie să știți, uh, deja de mai multe ori în Comisia pentru Libertăți Civile ni se prezintă aceeași atitudine din partea Consiliului. Deci cred că este o problemă generală care trebuie tratată în mod corect pentru că Consiliul nu respectă funcționarea instituțiilor europene. Cred așadar că avem de-a face cu o problemă gravă aici și vreau să insist din nou asupra sa. Cred că poziția mea în ceea ce privește felul în care se comportă Consiliul a fost destul de clară. Pentru miercuri nu am niciun fel de modificare ale ordinii de zi. Pentru joi, în ceea ce privește încălcarea drepturilor omului și al democrației, s-a decis s-a propus o amânare a acestei discuții pe după amiază. Domnul Guerrero ne va spune de ce. Sí? Sí, Mulțumesc, domnule președinte. În esență, Grupul meu uh, ar dori să avem o dezbatere uh, de urgență întotdeauna joia dimineața. Am vrea ca toate dezbaterile să aibă loc uh, joia dimineața, să le fie acordată atenția cuvenită, pentru că vorbim despre subiecte extrem de importante pentru că adesea, datorită discuțiilor noastre, sunt salvate vieți omenești. Aceasta este poziția noastră generală. Însă, pentru această plenară, considerăm că urgențele ar trebui discutate dimineață și votate la prânz. Dorește cineva să vorbească pentru cerere? Nu? Împotrivă, domnule Preda? Monsieur le Président, je suis pas... Mulțumesc, domnule președinte, nu sunt deloc de acord uh, cu ideea de a muta urgențele uh, dimineața din următoarele motive. Uh, joi după amiaza putem foarte bine să continuăm să lucrăm. Nu înțeleg de ce ar trebui să lucrăm doar trei zile și nu patru zile complete. Apoi, în al doilea rând, există deja o tradiție în acest Parlament de a Uh, ne ocupa de urgențe după amiază. Și vă semnalez că atunci când vorbim despre urgențe după amiază, există mai multă lume uh, prezentă la discuții decât atunci când ele sunt programate dimineața. Prin urmare, sunt absolut împotriva uh, acestei propuneri care tocmai ne-a fost prezentată. Mulțumesc! Bine, doamnelor și domnilor, atunci votăm propunerea domnului Guerrero. Cine e pentru? Vă rog să ridicați mâna. Cine împotrivă? Cine se abține? Bun, verificăm, vă rog. Am alle abgestimmt? A votat toată lumea? S-a închis votul. Avem 185 de voturi pentru, 106 împotrivă. Se adoptă cererea. Okay. Dann kommen wir zur Aussprache. Și atunci trecem la dezbaterea raportului doamnei Van Nieuwenhuis.